aceste numiri sunt confirmate ca atare. Urmează acum dezbaterea în comun cu privire la acordul de parteneriat și de cooperare între uh, Uniunea Europeană și Tajikistan și uh, declarațiile Consiliului și ale Comisiei în acest sens. Aș da cu plăcere cuvântul uh, doamnei Malmström în acest sens. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, doamnă comisar, uh, stimați raportori. Mă bucur să fiu în această după amiază alături de dumneavoastră pentru a discuta relația Uniunii Europene cu Tajikistanul. Evident, este foarte important să facem progrese în relația cu această țară, semnând acest acord de cooperare. Știu că Parlamentul a dovedit uh, un interes uh, profund pentru acest uh, această relație și s-a cerut ratificarea rapidă a acordului de cooperare și ați confirmat intențiile Parlamentului prin ratificarea acordului în cadrul Parlamentului. Acordul a fost așadar ratificat și este o dorință de a acoperi pașii care au mai rămas cât mai repede pentru ca acordul de parteneriat și cooperare să poată intra în vigoare cât mai repede, sperăm chiar înainte de sfârșitul anului. Asta va transmite apoi un semnal foarte clar că deschidem un nou capitol în relațiile noastre dintre Uniunea Europeană și Tajikistan. Doamnelor și domnilor, Tajikistanul este o parte importantă a strategiei noastre pentru Asia Centrală. Este o țară fără ieșire la mare, este greu de ajuns acolo, este una dintre cele mai sărace țări din lume, are o frontieră foarte permeabilă cu Afganistanul, permeabilă la traficul de droguri și uh, afectată de islamismul radical în regiune. De aceea avem un interes foarte clar de a susține Tajikistanul de dragul lor și, de asemenea, pentru a încerca să rezolvăm unele probleme comune. Am avut deja o serie de contacte. Președinția suedeză, de exemplu, a trimis un grup de lucru la nivel înalt în regiune, în iulie, și a fost o conferință ministerială pe Asia Centrală în Bruxelles ieri. Tajikistanul este una dintre puținele țări din uh, vecinătatea estică a Uniunii cu care nu avem încă un acord foarte clar și cuprinzător de la sfârșitul războiului rece. Dacă vrem uh, să tratăm problemele enumerate cu seriozitate, va trebui să avem un cadru bilateral pentru relațiile noastre. Uh, dialogul politic și cooperarea practică cu Tajikistanul trebuie îmbunătățite pentru a reflecta mai bine uh, provocările cu care se confruntă regiunea. Un acord de cooperare și parteneriat va permite o abordare mai structurată a discuțiilor pe probleme de interes comun, așa cum ar fi statul de drept, drepturile omului, lupta împotriva traficului de droguri, crimă organizată, terorismul și fundamentalismul religios. În același timp, trebuie să facem progrese pe teme cum ar fi democrația, buna guvernare și drepturile omului în regiune. Sigur, uh, știm foarte bine că este o provocare uh, reală și de aceea dorim să vedem un dialog structurat cu Tajikistanul care ne va permite să avem o discuție decentă cu ei și în al, uh, al doilea, a doua fază a acestui dialog va avea loc uh, la sfârșitul acestei luni în septembrie. Vrem să încurajăm Tajikistanul pentru a începe un program de reformă, adesea evoluțiile evenimentelor neîngrijoroase. Am vrea să vedem o perspectivă mai democratică din partea acestei țări atunci când vine vorba de dreptul la asociere, libertatea religioasă, drepturile societății civile în general. Trebuie să facem tot ce ține noi pentru a convinge Tajikistanul că statul de drept nu trebuie să fie lăsat la o parte atunci când uh, se luptă împotriva activităților ilegale. Și trebuie să subliniem faptul că drepturile omului și libertățile fundamentale trebuie respectate pentru a preveni conflicte de natură culturală sau etnică. Suntem extrem de îngrijorați, de asemenea, uh, în legătură cu uh, corupția generalizată din acea țară, care împiedică dezvoltarea Tajikistanului și împiedică și contribuțiile donatorilor. Suntem gata să explorăm toate variantele pe care le avem la dispoziție pentru a ne asigura că autoritățile tagice pot rezolva această problemă cât mai repede. Doamnă președinte, nu putem uh, să ignorăm uh, faptul că prin Tajikistan trec rute de tranzit pentru droguri, și că de asemenea această țară este expusă mișcărilor radicale și criminalității internaționale. Trebuie să creștem susținerea oferită Tajikistanului pentru a contracara aceste activități și de asemenea trebuie să uh, promovăm introducerea altor forme de venit care să înlocuiască pe cele din criminalitate. De asemenea, uh, foarte importantă este vecinătatea cu Afganistanul și salutăm uh, interesul Tajikistanului de a contribui la eforturile noastre de stabilizare a Afganistanului. Tajikistanul a avut o atitudine deschisă și constructivă asupra acestor provocări comune cu care ne confruntăm și Cred că asta este un lucru foarte bun. Acest dialog este extrem de important pentru că noi încercăm prin intermediul lui să ajutăm uh, acea țară uh, împreună și cu celelalte țări vecine să găsească soluții la problemele regionale complexe, cum ar fi schimbările climei, managementul apei, resurselor de apă, managementul frontierelor. Și uh, având în vedere că avem și noi interes în rezolvarea acestor probleme, cred că acordul, parteneriatul, acordul de parteneriat și cooperare va fi uh, foarte pozitiv pentru că ne va ajuta să uh, ajungem să îndeplinim obiectivele noastre generale în zona Asiei Centrale și de aceea îndemn Parlamentul să-și dea consimțământul pentru acest acord, pentru că el să poată intra în vigoare cât mai repede. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul în numele Comisiei, doamna comisar Ferrero-Waldner. Doamnă președinte, mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Peterle pentru acest raport excelent și pentru rezoluție care ne oferă o foarte bună uh, privire de ansamblu asupra situației din Tajikistan. De când a fost adoptată strategia Uniunii Europene pentru uh, această zonă, în 2007, uh, relațiile noastre cu aceste țări s-au aprofundat în interesul ambelor părți. Avem acum o înțelegere comună a avantajelor unei cooperări mai bune în ceea ce privește securitatea este vorba de educație, uh, diversificarea surselor de energie, dar și uh, securitatea frontierelor. Creăm un nou tip de parteneriat cu uh, cele cinci republici din această regiune. Este foarte clar că această cooperare este sprijinită de cooperarea bilaterală individualizată în funcție de fiecare stat din această zonă. După cum știți, în Tajikistan este valabil încă acordul uh, de uh, cooperare economică încheiat cu uh, Uniunea Sovietică. Iată, acest acord nu ne mai reflectă ambițiile în această regiune și nici nu um, definește relațiile noastre cu Tajikistanul așa cum le vedem noi noul acord de parteneriat și cooperare pe care trebuie să-l dezbateți astăzi ar fi un pas extraordinar înainte și ne-ar permite să aprofundăm și să extindem cooperarea cu această țară. Astăzi, Tajikistanul se confruntă cu provocări economice și sociale majore. Este important și în interesul Europei ca Tajikistanul să reușească să, față facă, să față, facă față acestor probleme. În plus, uh, Tajikistanul are o graniță de mai mult de 1500 de kilometri cu Afganistanul. Este un teritoriu foarte vulnerabil uh, în care se revarsă conflictele din, Af- din Afganistan. Tajikistanul, în plus, este uh, o, un stat cheie pentru a pune, uh, pentru a limita uh, importul de droguri dinspre Afganistan. Așadar, ne-ar putea, ne, aceast, acest stat ne poate ajuta uh, să obținem stabilitate în acea regiune. Tajikistanul însă uh, este lovit de criză și de faptul că au scăzut uh, prețurile la anumite materii prime, precum cuprul. În plus, au scăzut cu aproximativ 30% um, cifrele în ceea ce privește banii trimiși acasă de cei care lucrează în străinătate. Așadar, Tajikistanul se află într-o situație precară din punct de vedere social-economic și ne temem că ar putea uh, exista uh, probleme sociale mai mari acolo. Pe asta uh, s-a, uh, s-a concentrat și reprezentantul Uniunii Europene, Morel, când a fost în vizitele sale acolo. Um, evident, trebuie făcut mai mult. Guvernul uh, din Tajikistan este dispus să implementeze anumite măsuri pentru a îmbunătăți Uh, situația din punct de vedere social și economic, dar și pentru a îmbunătăți uh, respectarea drepturilor omului. Președintele a creat uh, postul de ombudsman. Acesta va fi un foarte bun interlocutor pentru noi în următorul dialog cu privire la drepturile omului între Uniunea Europeană și Tajikistan. Reforma justiției înaintează relativ greu, dar noi Uh, sperăm că um, recomandările societății civile vor fi luate în considerare de guvern, mai ales în ceea ce privește codul de procedură penală în Tajikistan. Evident, uh, sunt la curent cu preocupările dumneavoastră cu privire la uh, drepturile omului în Tajikistan și vă asigur că noi, Comisia, vom lua în considerare aceste aspecte în dialogurile noastre cu această țară. În ceea ce privește reforma economică, vedem uh, progrese prin faptul că a fost semnat un uh, mecanism uh, de reformă în agricultură pentru bombac și sperăm că reformele vor fi continuate, lucru care este esențial pentru a combate sărăcia în această țară. Sperăm că uh, și statele ACP ne vor ajuta să lucrăm în continuare cu Tajikistanul și să uh, ne concentrăm asupra drepturilor uh, umane și a respectării acestora. Eforturile de reformă sunt deja sprijinite de o serie întreagă de uh, programe de asistență bilaterală din partea Comisiei. Este vorba de 56 de milioane, uh, care, o sumă care va crește la aproximativ 70 de milioane în viitor acordăm asistentă, asistență în diferite sectoare aici. Iar acest uh, proces va fi sprijinit de către delegația noastră la Dușanbei. Până la sfârșitul acestui an, sper ca biroul nostru de acolo să devină o delegație uh, propriu-zisă, astfel încât să ajute uh, la implementarea acestui acord de parteneriat uh, și cooperare. Cred că ne va ajuta și să evaluăm progresele făcute în zonele, în sectoarele cheie. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Are acum cuvântul raportorul, domnul Peterle, pentru patru minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă ministru, doamnă comisar, stimați colegi. Decizia de a încheia un acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană, statele membre și Tajikistan corespunde strategiei Uniunii Europene în legătură cu Asia și a angajamentului Tajikistanului de a avea o cooperare largă cu Uniunea Europeană în domeniul comercial și în alte sectoare. Mă bucur că toate statele membre au ratificat acest acord și după Kazahstan, Kyrgyzia și Uzbekistan vom putea să uh, adoptăm un acord cu Tajikistanul. Cu acest uh, acord de comerț și cooperare uh, acum va expira fostul acord de comerț și cooperare cu Uniunea Sovietică. Uh, Uniunea Europeană își exprimă prin acest acord interesul pentru cooperarea strategică cu Tajikistanul, care este un partener important în această zonă a lumii. Uh, va, acest acord va duce la creșterea securității și stabilității, va consolida uh, instituțiile democratice de acolo și va apăra drepturile omului și statul de drept. Scopurile politicii cu Tajikistanul sunt legate de lupta împotriva sărăciei, reforme de calitate și lupta împotriva uh, traficului de droguri și a criminalității organizate. În raport se exprimă preocupări în legătură cu corupția și starea societății civile. Se cere guvernului Tajikistanului să rezolve problemele legate de educație pe cât de uh, curând posibil. Acest acord exprimă și preocuparea noastră în legătură cu drepturile omului, în special drepturile femeilor și calitatea sistemului juridic. De asemenea, se salută dialogul în legătură cu drepturile omului. Este uh, esențial un progres pe acest capitol pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Credem în potențialul Tajikistanului de a crea un stat modern și funcțional care să joace rolul regional, în special în lupta împotriva extremismului care provine din Afganistan și din acea zonă. Raportul sublinează și importanța apei și energiei care au un impact asupra relațiilor între statele din Asia Centrală. În final, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare și Comisiei pentru uh, asistență. Aș dori de asemenea să mulțumesc ambasadei Republicii Tajikistan pentru cooperare. Cred că, odată cu acest acord, Uniunea Europeană poate să aprofundeze și să avanseze cooperarea pe care a avut-o cu Tajikistanul și sper că în această perioadă uh, că acordul va fi implementat cât mai curând și uh, salut adoptarea acestui acord. Vă mulțumesc. Vielen, vielen Dank, Peterle. Vă mulțumesc, domnule Peterle. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor. Întâi domnul Kaczmarek pentru două minute. Pani comisar, pani minister, szanowni państwo, pragnę Doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să îl felicit pe domnul Peterle pentru raportul său foarte bun din punct de vedere al conținutului, dar și foarte echilibrat. Tajikistanul este un stat foarte des criticat datorită deficitului său democratic. Există probleme în ceea ce privește libertatea presei și a religiei, dar și în ceea ce privește corupția. Dar eu nu vreau să abordez aceste teme. Trebuie să constatăm că în ultimul timp Tajikistanul a făcut progrese foarte mari în ceea ce privește combaterea corupției și respectarea drepturilor omului. Este, în plus, o țară relativ stabilă, iar acest lucru este foarte important pentru că Tajikistanul are o poziție geopolitică strategică în plus se află la granița cu Afganistanul, unde știm că există probleme cu terorismul, cu uh, traficul de droguri și cu uh, fenomenul de uh, extremism. În plus, Pakistan, Tajikistanul are graniță și este în apropiere și de pa- Pakistan. Uh, iată, noi trebuie uh, să uh, consolidăm acest stat politic, uh, economic, social, uh, nu trebuie să uităm că Tajikistanul este una dintre cele mai sărace state ă, țări din ă, Uniunea Sovietică. În 2008 a ajuns și pe lista ONU a statelor cel mai puternic afectate de ă, criza alimentară. Mi se pare important și faptul că au fost menționate obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Uniunea Europeană este cel mai important uh, partener uh, de comerț pentru Tajikistan, de aceea ar trebui să aplicăm acest uh, acord cât mai rapid. Trebuie, în plus, să oferim și semnale pozitive pentru această țară, pentru că și eu cred că acest raport al domnului Peterle este un astfel de semnal. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul din partea al de domnul Rinaldi pentru un minut. Grazie președinte, grazie comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnă ministru, dragi colegi. Tajikistanul este o țară despre care nu se discută prea des aici. Uh, în calitate de membru al delegației pentru Asia Centrală, Mă bucur să văd că avem această discuție și mă bucur să văd că discutăm despre acordul de parteneriat și cooperare. Uh, mă bucur de asemenea pentru ideea de a crește importanța biroului nostru de reprezentare în zonă. Tajikistanul uh, este plasată într-o regiune strategică, are o poziție foarte importantă, este vecină cu Afganistanul Există acolo Uh, mai multe bătălii care se poartă, odată împotriva traficului de droguri, dar și o bătălie împotriva autoritarismului, împotriva uh, ignorării drepturilor omurilor și, omului și a statului de drept. Acest acord ne va permite să facem uh, uh, progrese nu doar din punct de vedere politic, cât și comercial, dar și din punct de vedere al drepturilor omului. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, în numele verzilor, uh, doamna Hauta, la un minut și jumătate tadikistanin kanssa on varmasti paremmat edellytykset ryhtyä. Vă mulțumesc foarte mult. Tajikistanul a îndeplinit mai bine condițiile pentru un asemenea acord decât, de exemplu, Uzbekistanul sau Turkmenistanul, unde uh, există încă o dictatură. Tajikistanul este într-o poziție mai bună și Uniunea Europeană poate să afecteze situația în această țară prin acest acord de parteneriat și cooperare. De asemenea, mă bucur că se, ne vom concentra pe democrație și pe drepturile omului și că vom încerca să promovăm statul de drept. Ne bucură de asemenea că în Tajikistan uh, s-a deschis un post de mediator Uh, Uniunea Europeană trebuie să susțină această nouă instituție a mediatorului. Uh, voi reveni din nou la stocurile de apă. Această țară uh, uh, dispune de rezerve de apă. Uh, Uniunea Europeană poate să ajute acest stat să exploateze Um, resursele de apă și să ajute statele care se află în aval și care ar putea să um, sufere consecințele uh, construirii unor uh, centrale hidroelectrice. Trebuie să susținem aceste sectoare. Vă mulțumesc. Numele uh, grupului reformișilor europeni, domnul Tenec. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Tajikistanul uh, nu are resurse atât de uh, bogate ca alte țări din regiune dar asta nu înseamnă că trebuie să-l marginalizăm în favoarea unor vecini mai bogați. Asia Centrală este vitală din punct de vedere al securității politice și energetice și în ce privește relațiile cu Uniunea Europeană, unele țări fac progrese mai repede decât altele, dar trebuie să păstrăm o abordare colectivă în, pe măsură ce încercăm să îmbunătățim legăturile cu o regiune care până nu de curând a fost foarte uh, abandonată și ignorată și marginalizată, mai ales despre Uniunea Europeană. Nu trebuie să creăm discordie și diviziune în regiune, mai ales uh, din moment ce rețelele teroriste din regiune uh, s-au arătat hotărâte să exploateze sărăcia din zonă pentru a radicaliza oamenii și a-și transmite mesajul de ură. Guvernul Tajik a respins extremismul terorist și cu ajutorul comunității internaționale încearcă acum să-și consolideze democrația. Tajikistanul încă poartă uh, urmele unui uh, război civil uh, brutal între forțele seculariste și cele jihadiste după căderea regimului sovietic la începutul anilor 90. Poporul tajik nu vrea să se întoarcă la măcelul care s-a produs atunci și de aceea a oferit susținerea curajoasă a operațiunilor NATO împotriva talibanilor din Afganistan. Misiunea ISAF din Afganistan este vitală pentru viitorul pe termen lung al Tajikistanului și această țară caută o ancoră de securitate în vest. De, e adevărat că situația drepturilor omului eh, și a statului de drept în Tajikistan nu este perfectă, dar sunt convins că un dialog constant uh, Uh, cu această țară va încuraja schimbările pozitive. Cu siguranță aceasta pare să fie viziunea Uniunii Europene față de Belarus sau Uzbekistan, de exemplu. Așadar și Tajikistanul merită să fie tratat la fel. De aceea grupul ECR susține un parteneriat economic, politic și strategic mai, puternic, mai profund, bazat pe principiile deschiderii, democrației și standardelor cel mai înalte legate de drepturile omului. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Tanăc. Și acum, în numele uh, GUE NGL, doamna Lozing, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului raportor. Ca membru al Comisiei AFET, l-am întrebat pe reprezentantul Comisiei Uh, în legătură cu rolul acestui acord în ceea ce privește politica de imigrație a Uniunii Europene. El mi-a explicat că după încheierea acestui uh, acord, um, granițele vor fi uh, securizate și că se va coopera cu Frontex pentru a asigura această graniță între Tajikistan și Afganistan. Aceasta a fost această graniță va fi încă o parte a um, protejării Uniunii Europene față de refugiați. Vedem încă o dată că acest aspect elementar al politicii acesta este un aspect elementar al politicii externe ale Uniunii Europene. Refugiații sunt închiși în um, tabere de uh, refugiați în care trăiesc în niște condiții uh, foarte uh, precare. Acest tip de așa numit uh, management al migrației uh, înseamnă încălcări împotriva Convenției de la Geneva și împotriva uh, acordurilor în, uh, în vigoare. Aș dori să cer Uniunii Europene uh, să nu mai combată migrația, ci într-adevăr să aibă o politică pentru refugiați. Din viziunea noastră, noi suntem foarte sceptici cu privire la acest acord. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Belder pentru un, cu, un minut. Dit debat roept er eerlijk gezegd. Mulțumesc, doamna președinte. Această dezbatere ne dă sentimente amestecate. Pe de o parte, apreciez în rezoluția domnului petele faptul că identifică foarte problemele care există în continuare în Tajikistan. Pe de altă parte, mi se pare de neînțeles că uh, se menționează Tajikistanul ca un stat relativ stabil. Și Uniunea Europeană dă impresia că acest acord trebuie să fie încheiat cu orice preț. Și acest lucru va avea consecințe pentru validitatea multelor critici care sunt îndreptate împotriva Tajikistanului. Am fost mirat că n am citit în paragraful 2 în legătură cu uh, uh, dezamăgirea față de autorități. Uh, dar bineînțeles că această dezamăgire trebuie să fie îndreptată către minoritățile protestante. Ar trebui să uh, vorbim despre autorități care trebuie să înceapă să-și facă temele de casă la nivel intern. Președintele, mulțumesc domnule Belder, iar acum eh, domnul Arlachi, un minut din partea ALDE. Thank you very much. I am very much... Vă mulțumesc foarte mult, susțin acest acord Cred că este un mare pas înainte în cooperarea între Uniunea Europeană și Tajikistan. O țară foarte importantă din mai multe motive, din care voi menționa doar un, unul, contribuția la stabilitatea continentului și a Uniunii Europene, pentru că Tajikistanul este un punct de trecere al traficului de droguri către Uniunea Europeană și Rusia, cel puțin 30% din heroina produsă în Afganistan ajunge în Europa sau în Rusia prin Tajikistan. Comunitatea internațională a pus bazele unei acțiuni uh, comune în, Af- în Tajikistan cu 10 ani în urmă și uh, ne bucurăm că această acțiune funcționează și continuă reprezintă de asemenea o contribuție directă la stabilitatea și securitatea Europei. Văd că există limite și colegii mei au subliniat uh, anumite probleme care persistă în Tajikistan în legătură cu drepturile omului, sărăcie și așa mai departe. Dar uh, acest acord reprezintă ceea ce are mai bun de oferit Europa și sunt în favoarea acestuia. Mulțumesc, domnule Arachi. Uh, știu că aveți doar un minut, dar asta e situația. Dragi colegi, ajungem acum la o rundă de uh, intervenții spontane. Domnul Panțeri uh, dorește să ia cuvântul. Un minut, vă rog. Grazie, președinte. Penso anch'io che... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu cred că acesta este un acord foarte bun cu Tajikistanul pentru că ne va permite să realizăm anumite scopuri care sunt foarte importante. În primul rând, ar trebui să nu uităm poziția strategică a acestei țări și poziție care e foarte importantă în crearea unei zone de pace, securitate și stabilitate. Al doilea scop ar trebui promovarea creșterii în Tajikistan și a progresului social. Tajikistanul este una dintre cele mai sărace țări din regiune, să nu uităm. Și în fine, ar trebui să ne asigurăm că libertatea, democrația și respectul drepturilor omului sunt principii de bază, devin principii bază în acea țară și că sunt uh, parte în acest acord. De aceea cred că ar trebui să salutăm acest acord. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor este domnul uh, Ielco Cacin. Mulțumesc, doamne președinte. Dați-mi voie să îl felicit pe colegul lui Speterle pentru un raport excelent, pentru că stan din Tajikistan înseamnă stat și Tajikistanul este una dintre ultimele țări al cărui nume se termină în stan și pe care până acum Europa l-a cam uh, ignorat. Uh, stabilitatea în zona respectivă este în interesul lor, în interesul nostru și în interesul strategic al lumii uh, în general. Pentru că pentru că aceste țări funcționează după principiul vaselor comunicante. Așadar, eforturile noastre ar trebui să uh, uh, vizeze toate țările din această zonă, indiferent de dimensiunile acestora sau de bogățiile energetice pe care le au sau nu le au. De aceea, încă o dată, aș vrea să felicit atât raportorul cât și Comisia, pe doamna comisar și președinția suedeză uh, a Consiliului, pentru că au umplut acest gol și să sperăm că în viitor vom avea o relație mai bună cu această țară. Președinte, mulțumesc, domnul Sencrin. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă adresa o întrebare. Eu cred că este foarte bine că există acest acord, este un pas important în direcția corectă. Dar mai am o întrebare pe care doresc să o adresez doamnei ministru Malmström. Este dificil să se planifice activitățile Uniunii, dar nu ar fi bine dacă am sublinia mai mult că trebuie să ajutăm Tajikistanul în instruirea uh, celor care se ocupă de granița cu Afganistanul. De exemplu, nu putem să-i ajutăm uh, pe cei de la uh, frontieră să să instruim această Tajikistanul are probleme să controleze granița atât de lungă cu Afganistanul și în Afganistan sunt mulți uh, tagici. Cred că Uniunea Europeană a trebuit să ajute să uh, instruiască poliția de uh, frontieră, de exemplu din Tajikistan. Vă mulțumesc. Văd că numai dumneavoastră, domnule Domnul Prosel dorește să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă președinte, și eu aș dori să vă spun că este un raport excepțional cel al colegului Peterle. Trebuie să ne fie clar tuturor că popoarele uh, din Asia Centrală care iubesc libertatea sunt foarte importante pentru noi. Această regiune a fost de foarte multe ori dominată de diferite puteri, și pentru prima oară de secole este iarăși liberă și ar trebui să utilizăm această oportunitate pentru a crea un parteneriat cu acești oameni liberi. Am auzit ceva despre criminalitate. Evident că trebuie să o uh, combatem împreună, dar întâi trebuie să analizăm uh, culturile acestor state. Este vorba în aceste state de un comerț care are loc, este tradițional de secole, nu numai drogurile uh, s-au comercializat acolo. De aceea noi trebuie să fim parteneri cu aceste state. Mulțumesc, domnule Posselt. Ultimul vorbitor înscris la cuvânt este domnul Plevris. Mulțumesc, doamne președinte. Aș vrea să spun câteva lucruri în legătură cu problema criminalității și a imigrației ilegale. Este adevărat că situația politică a Tajikistanului este absolut crucială și de aceea Europa ar trebui să fie atentă la această situație. Trebuie să vedem cum reușim, pe de o parte, să ținem sub control criminalitatea, incluzând traficul de droguri din Afganistan și, pe de altă parte, și traficul de, și fluxurile de imigranți ilegali. Pentru că Europa nu poate permite ca acest flux uh, din Afganistan prin Tajikistan să continue. Și pentru că deja acum uh, povara imigrației ilegale cade în special pe umerii Maltei, Italiei, Greciei și până la urmă totuși până și țările din Europa de Nord vor plăti același preț. Deci trebuie să ne asigurăm că drepturile acestor oameni uh, sunt respectate, dar până la urmă Europa va trebui să înțeleagă că nu poate să primească toți acești emigranți ea însăși. Președintele, uh, mulțumesc, stimate coleg, și acum, după uh, discursurile parlamentarilor, dau din nou cuvântul doamnei Malmström. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și vă mulțumesc pentru această dezbatere. După cum cum a spus domnul Petele în raportul său, eh, acordul de parteneriat și cooperare este doar o mică parte într-un proiect mai mare de cooperare și parteneriat care să consolideze Asia Centrală. Pentru că există foarte multe probleme, foarte multe profund, profunde care afectează multe state, nu doar eh, Pakistanul sau Tajikistanul. Eh, acest lucru a fost inclus de către domnul Petele în raportul său în mod sistematic. Mă bucur că Parlamentul European încă susține drepturile omului. Aceasta este o problemă în Afganistan. Mai trebuie făcut mult din punct de vedere al democrației, al drepturilor omului și al statului de drept. Eh, este foarte util, după cum a spus doamna comisar, eh, să ținem acest dialog despre drepturile omului sunt sigur că Comisia uh, săptămâna viitoare va face foarte clar uh, care sunt uh, valorile europene, europene și care sunt așteptările din partea Tajikistanului. Există și o, a fost și o conferință în luna iulie pe această temă pe care am susținut-o pentru a consolida rolul reprezentanților din cercetare, din societate în Tajikistan. Dar, de asemenea, mulți din uh, partea autorităților din Tajikistan pentru a consolida certitudinea legală și independența legală. Uniunea Europeană susține multe uh, susține proiecte durabile pentru energie hidroelectrică. Aceste Uh, proiecte sunt bazate pe studii științifice și au o perspectivă regională, trebuind să țină cont de uh, necesitățile specifice. Domnul Temke a menționat gestionarea frontierei. Aceasta este o problemă extrem de importantă. Uniunea Europeană susține regiunea cu 66 de milioane de euro până în 2010 și 70 de uh, milioane de euro în următoarea perioadă de 3 ani trebuie să existe posibilitatea de a consolida controlul și gestiunii, gestiunii frontierelor. Sunt sigur că Comisia ne va uh, informa în legătură cu acest punct. Pentru a rezuma, doamnă președinte, există foarte multe probleme dificile în Tajikistan și în regiune, însă există speranță. Nu trebuie să subestimăm problemele Uh, și provocările din regiune. Mă bucur că și Parlamentul European uh, susține acest parteneriat de cooperare pentru a avea un instrument suplimentar pentru a uh, avea un dialog în legătură cu drepturile omului și democrația în Tajikistan. Reprezintă un pas foarte important și înlocuiește ceva care lipsea în strategia Uh, regională. Vă mulțumesc foarte mult, ah, iar acum dăm din nou cuvântul Comisiei doamnei Ferrero-Waldner. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi să spun în primul rând că de multă vreme noi credem uh, cu tărie că o strategie a Uniunii Europene pentru Asia Centrală este absolut importantă și va avea un efect pozitiv asupra securității, stabilității și prosperității diferitelor țări din Asia Centrală. Uh, și așa cum a spus domnul Tanok, uh, cred că nu ar trebui să marginalizăm Tajikistanul. Din potrivă, ar trebui să avem uh, un uh, raport cât mai strâns cu această țară, cea mai săracă din Asia Centrală. Pe de altă parte, înțelegem foarte bine că această țară se confruntă cu provocări uriașe și cred că domnul Arlachi a spus că Afganistanul rămâne cea mai mare producătoare de opiu și heroină din lume și apoi uh, aceste substanțe halucinogene sunt tranzitate prin Tajikistan și alte țări central și este europene. Opiumul și heroina afgane sunt traficate în principal prin Iran și Pakistan, astea sunt rutele de sud, dar și prin Turkmenistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan și Kazakhstan, rutele nordice. Așadar, într-adevăr, știm că acesta este un lucru foarte, foarte important, dar de asemenea vedem că producția de droguri totuși a scăzut în Afganistan și este doar o chestiune de a coopera pentru a determina o scădere suplimentară a acestui produ- acestei producții de droguri. Și de aceea am introdus un program de managementul frontierei pentru că luptă, care este foarte bun pentru că luptă împotriva traficului ilegal, permite acestor țări să facă comerț în mod legitim și luptă împotriva producției de droguri. Am vizitat câteva dintre aceste instituții eu însemi și ele funcționează foarte bine, pot să vă spun. De asemenea, datorită și programelor de training, pentru că acesta este una dintre facilitățile oferite de Uniunea Europeană. În a ce problema drepturilor omului, dați-mi voie să spun câteva lucruri. Într-adevăr, noul acord de parteneriat și cooperare va oferi un instrument prin care vom putea adânci dialogul nostru cu Tajikistanul în acest domeniu. Există clauza privitoare la drepturile, om, drepturile omului, care ne va da oportunitatea și mijloacele de a discuta cu autoritățile tagice toate problemele conexe, uh, cum ar fi uh, munca copiilor, drepturile femeilor, libertatea religioasă și așa mai departe, pentru că într-adevăr există unele probleme. Securitatea resurselor de apă a fost de asemenea menționată. Dați-mi voi să spun că de mulți ani uh, știam despre această problemă și am uh, încercat să îi ajutăm pe tagici și acum jucăm uh, rolul de facilitator între țările central asiatice. Suntem convinși că această problemă a apei trebuie abordată la nivel regional luând în considerare atât uh, țările din Amonte cât și cele din uh, Aval, Uzbekistan, Turkmenistan și Kazakhstan și trebuie luate în considerare nevoile ambelor categorii de țări și numai în acest context poate fi găsită o soluție permanentă. De aceea colaborăm cu toate țările și în acest context există acum un dialog uh, privitor la o politică națională a apei prevăzut pentru anul viitor în cadrul căruia toate aceste probleme vor fi abordate și, sigur, uh, se va încerca rezolvarea lor. Comentariile mele finale, doamnă președinte. Este momentul potrivit să susținem stadiul final al procesului de ratificare a acestui acord. O cooperare mai intensă cu Tajikistanul, susținută de Parlamentul European, cred eu, este în interesul cetățenilor. O notă pozitivă Uh, vom transmite acolo un semnal puternic în legătură cu faptul că Uniunea Europeană își onorează angajamentele luate în cadrul uh, strategiei central asiatice. Cred că deschidem calea unui parteneriat esențial pentru propria noastră securitate și care va duce la o cooperare regională mai mare, atât de vitală pentru stabilitatea regiunii. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă comisar! Are acum cuvântul, din nou, raportorul domnul Peterle pentru două minute. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc tuturor pentru noua lumină um, aruncată asupra acestei tematici. Am observat că există foarte un consens între uh, deputați și există foarte multă hotărâre pentru o mai bună cooperare cu Tajikistanul. Mă bucur uh, de asemenea că suntem cu toții conștienți de identi- identitatea Tajikistanului și de rolul său special în regiune. În ceea ce este foarte important, desigur, să se implementeze acest acord și vom avea ocazia să ne asigurăm de asta în viitor. Rolul Parlamentului în acest sens este asigurat de delegația uh, noastră în această țară. Sunt convins că mâine vom obține o majoritate confortabilă pentru acest acord, iar când acesta va intra în vigoare, Uniunea Europeană și Tajikistanul vor avea posibilitatea să coopereze la nivel regional, bilateral și global. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare! Domnule raportor, mulțumim. La final avem un proiect de rezoluție din partea Comisiei AFET. Dezbaterea este uh, închisă. Mâine vom avea uh, da, da. votul pentru uh, acest proiect de rezoluție.